nostru e ignorant. Dragi colegi, haideți să începem. Am presupus oarecare întârziere, însă dat fiind că avem ordine de zi destul de încărcată, aș propune să ne folosim de timpul de care dispunem uh, cât, uh, cu cât mai mare rigurozitate cu putință. În numele tuturor, în primul rând, aș dori să urez bun venit domnului ministru și suntem cu toții la curent faptul că ne pregătim în comisie să adoptăm o rezoluție cu o semnificație foarte mare, o rezoluție foarte importantă în legătură cu situația din țara dumnealui, unde se înregistrează progrese și uh, ne bucură să constatăm aceste progrese. Rămân și altele însă de realizat pentru a reuși să ne apropiem de integrarea europeană a Kosovo. Și în acești ultimi ani, uh, domnul ministru a arătat în țara Domnului o mișcare și o schimbare semnificativă către democrație și către libertate. Vă reamintim care sunt trăsăturile de bază ale acestui proces de tranziție, declarația de independență în anul 2008, apoi adoptarea unei constituții moderne. În noiembrie 2009 au avut loc primele alegeri locale în sensul că s-a organizat o structură decentralizată de um, guvernare democratică și pentru prima oară, dar sunt și alte aspecte pe care nu trebuie să le neglijăm și care încă ar putea să se îmbunătățească. Am dorit să menționăm câteva. E vorba de uh, relațiile dificile cu comunitatea sârbă, situația critică în partea de nord a Kosovo și în ceea ce ne privește putem spune că este în continuare precară activitatea misiunii EULEX în Kosovo. Există obstacole acolo în îndeplinirea mandatului și sperăm că aceste obstacole să fie îndepărtate cât mai repede cu putință. Procesul de reformă din Kosovo este în derulare, totuși, iar obiectivul uh, complet și acceptat unanim de toată lumea al unui stat de drept este o Constituție și ne dăm seama că aceasta este o nevoie și ne dorim să constatăm pași în această direcție. Există o nevoie să existe instituții puternice, cât se poate de democratice, însă există și o serie de medii în care, să spunem, nu s-a afirmat uh, această, o astfel de uh, de situație. E nevoie de, de o serie de eforturi și în continuare e nevoie să se facă pași în ceea ce privește combaterea corupției și aș dori să vă reamintesc că misiunea EULEX din partea Uniunii Europene se află în Kosovo tocmai în acest scop și anume să permită instaurarea statului de drept, combaterea corupției și să stabilească o gestionare eficace a sistemului judiciar. După cum știți, domnule ministru, Kosovo nu a fost inclus în uh, pachetul cu privire la liberalizarea vizelor, în care au fost incluse alte țări din acea regiune. După cum știți, am cerut comisiei să-și accelereze activitatea pentru a parcurge cât mai repede cu putință uh, această foaie de parcurs uh, către eliberarea și liberalizarea vizelor, chiar și pentru țara dumnealui. Însă este nevoie de un angajament din ce în ce mai intens din partea Kosovo pentru ca acest lucru să se poată întâmpla cât mai repede cu putință și pentru ca acest obiectiv important să se poată dezvolta în mod corespunzător. Și cu aceste urări și multe alte urări pe care îi le facem și la care ne-am putea gândi, și în vederea și anticipând un interes mare pentru prezentarea dumnealui, mi-aș propune să nu mai consum din timpul pe care ar putea folosi dumnealui, așa încât îi dau cu mare plăcere cuvântul timp de 10 minute și l-aș ruga să respecte timpul alocat. Dacă nu o să reușească, sigur că putem face și o derogare, însă pentru dumnealui, domnul ministru, nu pentru colegii europarlamentari. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, să vă revăd, domnule Albertini, și în egală măsură mă bucur să reîntâlnesc atât de mulți prieteni ai Kosovo aici în această încăpere. Doresc să spun că mă bucur cât se poate de sincer de posibilitatea de a face un schimb de opinie cu dumneavoastră în legătură cu situația Kosovo și cu pașii de urmat. În legătură cu numeroasele dificultăți cărora cel mai tânăr stat din lume trebuie să le facă față. Și în mod deosebit, principala dificultate, principala sfidare și uh, principal obiectiv al celui mai tânăr stat din lume, cum spuneam, acesta fiind integrarea în Europeană și anume o perspectivă europeană pentru țara mea. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți cum stau lucrurile în Kosovo și cunoașteți de asemenea a ceea ce se întâmplă în Kosovo. Voi fi cât se poate de concis pentru a înlezni acest schimb de opinii și, uh, într-adevăr, uh, sper să, să fie un schimb însuflețit de opinii. Kosovo a făcut progrese imense de când s-a înființat ca stat independent și suveran. Facem progrese constante în procesul de creare de instituții și pot să vă spun că instituțiile Republicii Kosovo s-au înființat în baza unei Constituții moderne care, încă o dată, are la bază cele mai înalte standarde europene. Kosovo face eforturi în mod constant pe două fronturi de bază. E vorba de consolidarea pe plan intern a statului și, în același timp, consolidarea internațională a acestui stat. Pe plan intern, Kosovo și instituțiile sale, Parlamentul Republicii în primul rând, au reușit ca într-o perioadă foarte scurtă de timp să adopte foarte multe acte legislative în baza noii noastre Constituții și în baza prevederilor care există în propunerea de acord pe care a făcut-o fostul uh, prim-ministru finlandez Matti Ahtisaari. Între timp, Kosovo a fost recunoscut de foarte multe țări pe plan mondial și deja a inițiat relații diplomatice cu circa 30 de țări pe plan mondial creând o serie de ambasade și oficii consulare pentru a sluji atât intereselor bilaterale în relațiile dintre Kosovo și țările gazde și în același timp și pentru a sluji intereselor cetățenilor kosovari din străinătate. Integrarea european reprezintă scopul principal al Kosovo, iar Kosovo va pretinde că a ajuns la sfârșitul acestui parcurs numai după ce va fi acceptat ca membru cu drepturi de pline al familiei europene de națiuni libere. Integrarea europeană este principalul stimulent, forța motrice care este la baza a tot ceea ce facem noi în Kosovo. Cred că este un moment foarte bun să exprim mulțumiri în numele Kosovo în fața Parlamentului European pentru tot sprijinul pe care l-ați exprimat. și pe care l-ați arătat uh, poporului kosovar în efortul său de uh, integrare europeană. Traversăm un moment crucial. Curtea Europeană de Justiție urmează să se pronunțe și în același timp uh, ne așteaptă o serie de evenimente extrem de importante, motiv pentru care putem spune că, într-adevăr, traversăm niște momente extrem de importante și la momente importante nevoie de decizii, la momente cruciale nevoie de decizii cruciale, uneori dificile, însă indispensabile în acest proces și dacă dorim să avansăm în mod constant și sănătos, atât pe plan individual, fiecare țară din Balcanii Occidentali, dar și ca grup, să zicem, ca regiune, ca Balcanii Occidentali. Kosovo Kosovo și-a luat angajamentul de a atinge această țintă, de a deveni membru al Uniunii Europene în paralel cu concomitent cu stabilirea de relații de bună vecinătate și cu cel de cooperare regională. Kosovo are relații excelente cu toți vecinii săi din imediata proximitate și încearcă să stabilească relații de normalitate și cu Republica Serbia. Insistăm foarte mult pe normalizarea relațiilor cu Serbia, deoarece viitorul Balcanilor Occidentali depinde integral de integrarea europeană și trebuie să demonstrăm că suntem gata, suntem pregătiți pentru integrarea europeană și trebuie să identificăm cele mai constructive modalități de cooperare la nivel regional. Și în loc să ne apucăm acum să demontăm diferite piedici în calea Republicii Kosovo, eu cred că a venit vremea ca Serbia, vecinul nostru de la nord, să adopte un alt parcurs și să îndrepte în altă direcție, aceea unei cooperări cu noi spre binele păcii regionale, în același timp însă și spre binele în perspectivele europene pe care le are această regiune. instaurarea de piedici în procesul de consolidare a statului Kosovo duce la o acutizare a acestei confruntări între Kosovo și Republica Serbia. Trebuie să adoptăm o altă direcție. Trebuie să reducem toate aceste ciogniri și să încercăm să conlucrăm pentru a soluționa o serie de probleme comune. Da, salutăm extinderea foii de parcurs cu privire la liberalizarea um, vizelor pentru albanezi, bosnieci și așa mai departe, cât mai repede cu putință. Însă, în același timp, cerem să existe un catalog cât mai clar de repere și de obligații care revin statului Kosovo, de măsuri pe care să le ia astfel încât să se poată pregăti o foaie de parcurs pentru Kosovo cât mai repede cu putință. Este o greșeală imensă să întârziem acest proces pentru Kosovo și să rămânem codași. Pe de altă parte, Kosovo are propriile obligații. și deja renegociem o serie de acorduri de admisie cu foarte multe state din Uniunea Europeană. Deja am semnat trei acorduri cu Germania, Franța și Albania. Am încheiat negocierile cu Austria și cu Norvegia și mai avem încă o rundă de negocieri cu Austria. suntem gata să respectăm aceste repere. Să fim... Vă rog să fiți exigenți cu Kosovo și stricți, însă în același timp v-aș ruga să ne oferiți o listă clară de repere și un calendar foarte clar. Nu dorim și vă spun asta cu certitudine, nu dorim și nu doriți nici dumneavoastră ca noi să ajungem într-o situație bizară, ca de pildă Constituția Kosovo permite două cetățenii și nu dorim ca prea mulți cetățeni kosovari să se apuce acum să ceară fie cetățenie sârbă, fie albaneză sau chiar să ceară pașapoarte bosniace astfel încât să poată să călătorească fără vize. Domnul președinte mă avertizează cu foarte multă politețe că am cam depășit timpul. Mă opresc aici și vă mulțumesc încă o dată pentru că participați la această discuție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice fel de întrebări. Mulțumesc! Grazie, signor eh, Mulțumesc, domnule ministru. Cred că în urma dezbaterii vom reuși să dezvoltăm uh, toate temele care interesează. Haideți să începem așadar cu primele trei minute. Are cuvântul doamna Luna Cec, autoarea raportului. Vă rog, doamnă. Thank you, Mr. President, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența noastră aici și pentru discursul pe care l-ați ținut. Sunt foarte încântată să vă întâlnesc în Comisia AFET și nu doar în biroul meu sau oriunde altundeva în Parlament. Știți că sunt în curs de, suntem în curs de pregătire a acestui raport și am apreciat foarte mult în intervenția dumneavoastră și în ceea ce am auzit în ultimele trei vizite din Kosovo, ultima săptămâna trecută. Deci, am apreciat ce a spus când ați spus fiți exigenți cu Kosovo, dar fiți foarte specifici. Apreciez această premisă, pentru că, da, există foarte multe lucruri pe care noastră și guvernul pe care le reprezentați trebuie să le faceți. Eu, din partea mea și a celor pe care îi reprezint, vin și confirm faptul că vă sprijinim în procesul de integrare europeană, sprijinim și procesul de liberalizare a vizelor, pe ca, despre care, ați spus dumneavoastră, este foarte important, pentru că cetățenii țării dumneavoastră vor fi cei care vor rămâne codași, în timp ce ceilalți din jur vor putea călători liber, vor putea circula liber, astfel încât se va putea ajunge la situația în care cetățenii kosovari vor cere o altă cetățenie. Această abordare la nivelul Uniunii Europene este una despre care știm cu toții că presupune ca toate cele 27 de membre să vă de, ce, state membre să vă recunoască existența și independența. Permiteți-mi să aduc în discuție câteva chestiuni care sunt important de menționat acum în ceea ce privește relația dintre instituțiile europene, Parlamentul European și țara dumneavoastră. Ați spus și dumneavoastră că statul de drept și crearea unor instituții pe deplin funcționale reprezintă lucruri esențiale. Este o chestiune importantă atât pentru uh, bucătăria internă, cât și pentru afacerile externe ale Kosovo. Acum a avut loc o restructurare a guvernului în Kosovo și există noi miniștri, de exemplu ministrul educației. Dar există și o serie de alte domenii în care trebuie să se facă progrese pentru a avea sisteme funcționale, de exemplu sistem educațional, sistem de sănătate, uh, avem nevoie de un sistem educațional care să fie accesibil tuturor. Aș dori să ne spuneți exact ce progrese înregistrați la acest capitol. O altă chestiune acum care m-a surprins pozitiv când v-am vizitat săptămâna trecută a fost următoarea. Există indicatoare în, de circulație în trei limbi, în albaneză, sârbă și turcă. Și toată lumea vorbește acolo cele trei limbi. Aș dori așadar să aflu dacă sprijiniți multilingvismul în Kosovo, pentru ca sârbii să învețe albaneză, albanezii să învețe sârbă și așa mai departe. Aș dori să știu cum anume abordați această chestiune. Este o premisă foarte importantă în integrarea europeană, cea lingvistică. Știți foarte bine că în ultimele săptămâni uh, uh, s-a criticat mult uh, o anumită chestiune. permiteți-mi încă un minut să mă refer la aceasta și anume uh, furnizorii de servicii mobile au fost blocați, lucru care a venit ca un șoc, în special pentru cei din Sud, care au dorit să fie integrați în Kosovo și care au depus eforturi în acest sens. Am fost în Republica Scripța săptămâna trecută cunosc chestiunea ilegalității furnizorilor de astfel de servicii. Dar cred că este foarte important să aveți negocieri la nivel comercial, astfel încât toți cetățenii din Kosovo să poată avea acces la serviciile de telefonie mobilă. În ceea ce privește transporturile, guvernul dumneavoastră a decis să aloce 700 de milioane de euro unei autostrăzi către Albania, reprezintă cam 20% din PIB-ul uh, Uh, național, considerați că aceasta este cea mai bună metodă de a începe lucrările la infrastructură? Nu ar fi mai bine să investiți această sumă, de exemplu, în căile ferate? Permiteți-mi să fiu critică. Vă mulțumesc. Onorevole Lunacek. Mulțumesc, doamnă Lunacek. Am încercat să uh, opresc un pic așa torentul de vorbe, pentru că vă curgeau vorbele din gură și acum haideți să apucăm să le dăm totuși cuvântul și celorlalți colegi. Haideți să începem cu președinții delegațiilor. În primul rând începem pentru, ce, pentru dom- domnul Cucan, care conduce delegația pentru Europa de Est și trei minute vă rog să nu depășiți. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că sunteți generos. Welcome to our distinct și eu, la rândul meu, aș dori să-l salut în mod călduros pe invitatul nostru. Vă mulțumesc pentru vizita în comisia noastră AFET și vă mulțumesc pentru prezentare. Aș fi interesat de două aspecte. Ați menționat deja unul dintre ele, pe scurt, și anume relațiile cu Republica Serbia, însă întrebarea mea se referă mai degrabă la cooperarea regională în Balcani și implicarea Kosovo în această uh, cooperare. Cu toții știm că această cooperare regională este cea mai bună pregătire pentru o viitoare calitate de membru al Uniunii Europene. Și aș dori să știu cum anume vedeți dumneavoastră acest aspect. Al doilea element la care doream să mă refer e referitor la cele cinci state membre ale Uniunii Europene care, până în prezent, nu au recunoscut independența Kosovo. Uneori, aici, în Parlamentul European, auzim argumente uh, precum că aceste cinci state membre ar trebui și ele să recunoască independența Kosovo, însă acestea nu și-au schimbat poziția. Și sper că nu la asta v-ați gândit în momentul în care ați evocat posibilitatea de a avea piedici suplimentare în calea dumneavoastră către integrare europeană. Cred că nu la cele cinci țări v-ați referit. Țara mea, Slovacia, ă, este de, țara mea, Slovacia, este de acord cu faptul că e nevoie de cooperare și ă, pentru asta țara dumneavoastră trebuie să dovedească faptul că poate inaugura un astfel de dialog. Aș dori să știu care este, sunt comentariile noastre cât mai sincere cu privire la situația dintre Kosovo pe de o parte și cele cinci state membre ale Uniunii Europene pe de altă parte. Mulțumesc, domnule Cucan, și acum domnul Panțeri, uh, raportor din umbră pentru socialiști. Minu, forse. Trei minute și mai puțin, dacă s-ar putea, spune domnul Panțeri. Bine, în primul rând, bună ziua, domnule ministru. Cred că Dumneavoastră ați rostit astăzi niște uh, vorbe pe care le putem accepta. Sunt printre cei care consideră că este nevoie de integrarea europeană a țării dumneavoastră și tocmai din acest motiv aș dori să exprim uh, câteva observații cât se poate de sincere nu încape îndoială că s-au făcut progrese semnificative pe calea stabilizării democratice și instituționale. Am avut dovada acestor progrese cu ocazia ultimelor alegeri locale care au, pe care am avut ocazia să le urmăresc de aproape. În rest, consider că pilonii instituționali și consolidarea acestora reprezintă o condiție pentru ca țara dumneavoastră să se afle cât mai aproape de Uniunea Europeană. Noi susținem acest proces. Totuși, există foarte multe lucruri de îmbunătățit. Dumneavoastră aveți dreptate când spuneți, da, oferiți-ne un program, dați-ne un calendar. Cred că aveți dreptate dumneavoastră că atunci când vorbim, spre exemplu, despre vize, cred că aveți dreptate când spuneți, haideți să găsim calea pentru un proces de integrare europeană. Însă, există deja o astfel de listă și va fost deja transmisă într-un fel sau altul și m-aș opri asupra două chestiuni care mi se par esențiale în uh, finalul procesului de consolidare instituțională și de apropiere de Europa. Prima se referă la funcționarea instituțiilor și în mod deosebit instituțiilor care țin de justiție și vă întreb dacă nu cumva nu considerați că există o nevoie de a săvârși reforme semnificative pentru a crește credibilitatea instituțiilor justiției judiciare din țara dumneavoastră. Asta în primul rând și în al doilea rând în ceea ce privește, să spunem, o problemă care firește nu se referă strict la țara dumneavoastră, ci caracterizează și alte țări și care este o chestiune recurentă. E vorba de corupție și de crimă organizată care sunt departe de a fi fost rezolvate aceste probleme și discutăm de aspecte care au legătură, spre exemplu, și cu misiunea EULEX din Kosovo și firește că uh, multe, din, într-o mare parte, noi avem mare încredere în această misiune ULEX pentru stabilizarea democratică. V-aș întreba dacă nu considerați în acest context să existe un efort mai consistent, mai serios pe care să-l facă tocmai țara dumneavoastră, astfel încât acea listă pe care o cereți dumneavoastră, acel program pe care îl cereți dumneavoastră să fie într-o care măsură acordate cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Panțeri, și acum are cuvântul domnul Caci în timp de două minute. Grazie onorevole Albertini. Mirdita minister Uh, veseli smo, da ste danes tukaj pri nas in uh, zelo smo ponosni na... Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Sunt foarte încântat, domnule ministru, că sunteți astăzi prezent în comisia noastră uh, AFET și sunt foarte încântat de contribuția pe care EULEX o aduce la construirea instituțiilor în țara dumneavoastră. Ieri am avut o ședință cu uh, uh deputați albanezi care mi-a explicat că subiectul cheie care a fost discutat îndelung este combaterea crimei organizate și a corupției, mai ales la nivel foarte înalt în guvern. Și există și în țara dumneavoastră câteva cazuri. Se pare că există oarecare dificultăți între EULEX și țara dumneavoastră. Ce puteți face pentru a îmbunătăți rata de succes a luptei împotriva corupției? Colegii mei au menționat deja problemele care există cu operatorii de telefonie mobilă. Însă e un lucru să interzici un operator și e cu totul altceva să distrugi pur și simplu Uh, sistemul. Oare nu, crezi că ar fi, nu credeți că ar fi fost mai bine ca serviciile să fie propuse să fie întrerupte în loc să fie pur și simplu distruse? Poate că ar mai fi lăsat o portiță de ieșire pentru un dialog, pentru o soluție care să poată să convină ambelor părți. Și este evident că uh, Toată lumea ar fi avut de câștigat de pe urmă unui dialog. O ultimă întrebare, domnule ministru. Pe 2 iunie Va avea loc o conferință în Sarajevo și încă există negocieri în curs asupra uh, modului în care vor exista reprezentanți, vor participa part, uh, reprezentanți din toate țările din Balcani. Aș dori să știu dacă dumneavoastră veți fi prezenți la această conferință. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Lözing, două minute. Ja, ich möchte mich bei, uh... Mulțumesc. Și eu doresc să îi mulțumesc domnului ministru pentru pre prezență și aș dori să-l rog să-mi răspundă la următoarele întrebări. demonstrațiile din Kosovo împotriva prezenței albanezilor se intensifică în ultimul timp. Se spune că misiunea EULEX Kosovo nu face altceva decât să arunce cu gaze lacrimogene împotriva demonstranților. Cum uh, percepeți dumneavoastră acțiunile europene acolo, la fața locului și ce părere aveți despre acestea? Protestele crescânde au uh, arătat faptul că uh, s-au început exerciții CAFOR pentru a îmbunătăți situația protestelor. Între ianuarie și martie 2010 au avut loc cel puțin trei asemenea exerciții cum evolua, evaluați noastră aceste evoluții. Un sondaj din februarie 2009 a arătat că 79% uh, din populația kosovară, din cauza situației dezolante economice, uh, ar fi dispusă să participe la proteste. În ultimii ani, numeroase firme au, s-au privatizat și alte idei de liberalizare a pieței au fost luate. Uh, Kosovo reprezintă, are unul dintre cele mai liberale sisteme de guvernare. Aș dori să aflu dacă aceste măsuri de liberalizare sunt menite să ducă la o îmbunătățire sau mai degrabă la o înrăutățire a situației sociale. Ce rezultate au dat acestea? De asemenea, ministrul Helmut Kuhn, un uh, membru social-democrat din Parlamentul European, pe atunci a spus că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume și anume că se adoptă o atitudine protecționistă. Pentru că de independență nici nu putea fi vorba, spunea colegul nostru pe atunci. Este adevărat că reprezentantul UE anulează poate, uh, poate demite orice ministru. Aș dori să știu cine anume ia deciziile în Kosovo, Parlamentul ales sau mai degrabă reprezentanții Uniunii Europene de acolo. Onorevole Weigel. Mulțumesc. Și acum, domnul Thaler, două minute. Hvala, gospod predsednik, gospod minister, lepo vas pozdrav. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bine ați venit la Parlamentul European. Kosovo, ca stat independent, se bazează pe principiul apărării drepturilor uh, omului, asta reprezentând un principiu pentru majoritatea cetățenilor. Eu cred că acest fapt vă oferă un angajament moral pentru a arăta ce puteți face dumneavoastră acum într-un stat independent. Ne puteți arăta cum puteți dezvolta democrația, respectarea drepturilor omului, respectarea minorităților. Ne puteți arăta cum anume abordați corupția la nivel înalt și cum puteți să promovați tinerii. Acestea reprezintă criteriile care vor sta la baza emiterii de judecăți de aici, de la Parlament, în ceea ce privește situația din Kosovo. Veți fi recunoscuți uh, în baza acestor principii de majoritatea uh, statelor din lume. După cum a spus și colegul Cacin, Mă refer și eu la conferința de la Sarajevo, care este organizată sub auspiciile președinției spaniole și care îi urăm mult succes. Astăzi am fost obligat să ignor ignoranța de care a dat dovadă președinția spaniolă în urmă cu o lună și jumătate, când o conferință similară privind Balcanii de Vest a fost organizată în Slovenia. A fost o inițiativă a Croației și a Sloveniei. Pe atunci, mai, multe, mai mulți reprezentanți ai statelor din Balcanii de Vest au fost acolo, însă o țară nu a fost reprezentată. Așadar, vreau să știu care este poziția pe care o asumați astăzi ca reprezentant al guvernului în ceea ce privește conferința de la Sarajevo. Unde identificați posibilități pentru un compromis care să, prezint, să mijlocească participarea atât a Kosovo cât și a Serbiei la acest eveniment? Grazie, onorevole Thaler. Conclude il primo round di... Mulțumesc și pentru a încheia uh, runda de întrebări, prima rundă de întrebări, domnul Franca, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi dimineață, în momentul în care ne-a fost prezentat în detaliu de către domnul uh, Cooper le, rezultatele uh, Consiliului de săptămâna trecută în ceea ce privește afacerile externe, am reținut patru puncte. Uh, Uh, referitor la misiunea EULEX în Kosovo și Consiliul se felicită pentru rezultatele obținute până în prezent de către această misiune. Da, uh, domnule Hiseni, dumneavoastră știți care este naționalitatea mea, știți care este uh, poziția țării mele față de independența Kosovo. Singura întrebare pe care vreau să vă adresez este următoarea. Care sunt relațiile pe care le mențineți cu președinția în exercițiu a Consiliului, președinția spaniolă? Mulțumesc, până domnul președinte, și acum, domnule ministru, aveți posibilitatea să răspundeți. Aveți la dispoziție 10 minute. Very much. It's, uh, it's all very legitimate questions and... Mulțumesc. Întrebările dumneavoastră sunt legitime și țin să vă mulțumesc pentru ele. În ceea ce privește întrebarea doamnei Lunacek, referitor la remanierea guvernului. E adevărat că e nevoie de schimbări în anumite domenii cruciale și remanierea s-a operat acum câtva timp în așa fel încât noi miniștri să aibă timp suficient la dispoziție pentru a vedea dacă aceștia își îndeplinesc angajamentele pe care și le-au luat și pentru a vedea dacă aceștia se ridică la înălțimea așteptărilor. și odată ce acest lucru va fi demonstrat, atunci vor deveni membri de plini ai guvernului. Acum, în ceea ce privește limbile străine, da, e adevărat, marea majoritate a populației de la noi vorbește uh, vorbește limba sârbă, ceea ce e un lucru foarte bun. Noi vedem că există progrese în acest sens. Și cu siguranță, învățarea unei limbi străine sau învățarea limbii celor cu care discuți, cu siguranță nu poate decât să te îmbogățească, nu are cum să fie ceva prejudiciabil. Iar noi, ca guvern, încurajăm acest lucru. E adevărat că pentru anumite chestiuni e nevoie de timp uh, și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că încă mai există foarte multe Uh, familii care încă nu au uitat ororile petrecute pe timpul războiului. Știu că pentru unii cetățeni din Kosovo, înlăturarea antenelor uh, firmei uh, de telefonie mobilă ilegală a fost poate într-adevăr un șoc. Și să nu credeți cumva că această măsură ne-a îmbucurat pe noi. Pot să vă asigur că nu am avut nici cea mai mică intenție politică prin această măsură. Singura intenție a fost să restabilim statul de drept, să înlăturăm operatorii ilegali de telefonie mobilă, iar acele companii care se învățaseră să um, activeze în mod ilegal, sunt acum binevenite să vină să încheie acorduri legale, acorduri comerciale legale pentru a furniza acces la servicii de telefonie mobilă în Kosovo. În același timp, Guvernul a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru a aplana dificultățile cu care s-au confruntat în anumite regiuni din Kosovo anumiți cetățeni din cauza acestei măsuri. Și operatorii legali distribuie și a, încă continuă să au distribui și încă continuă să distribuie cartele SIM cu numere de telefon mobil pentru ca cetățenii să le poată utiliza până când o decizie va fi luată la nivelul autorităților de uh, reglementare. În ceea ce privește autostrada pe care ați evocat-o, da, e adevărat, poate că aceasta pare la prima vedere un proiect, ca fi, să fie un proiect extrem de costisitor și e adevărat că e un proiect costisitor. Însă, un proiect absolut necesar pentru Kosovo, pentru accesul la mare și, pe termen lung, este un proiect indispensabil este absolut viabil și absolut fezabil. Bineînțeles, acest lucru va reprezenta o povară la bugetul nostru, dar trebuie să angajăm un astfel de proiect major, precum această autostradă. Trebuie să avem o nouă centrală de producție de energie. Noi trebuie să ne fixăm anumite domenii prioritare de intervenție pentru a putea asigura creșterea economică pe viitor. Aș dori să mulțumesc domnului Cucan pentru întrebări. Relațiile cu Serbia în domeniul inițiativei de cooperare la nivel regional. Kosovo este gata să participe la această cooperare regională și este doritor, insistă să participe la astfel de uh, cooperare. Având în vedere că mai am și alte întrebări care se referă la același aspect, poate că aș putea să răspund ulterior la acest lucru. Apoi, recunoașterea independenței Kosovo de către celelalte state membre ale Uniunii Europene care încă nu au făcut-o. Noi încercăm să facem tot ceea ce putem pentru a ajuta națiunile din Uniunea Europeană care încă nu au recunoscut Kosovo să poată să facă acest lucru. Pentru că noi suntem convinși că prin recunoașterea Kosovo ca un stat independent, de fapt, veți ajuta în mod egal atât Republica Serbia cât și Kosovo. Nimeni nu ar trebui să afirme că nerecunoașterea Kosovo reprezintă un serviciu adus Republicii, Serbia. Nu cred că vreun stat membru al Uniunii Europene ar putea să afirme așa ceva. Noi suntem gata să colaborăm, să dialogăm cu țările care încă nu ne-au recunoscut, să le punem la dispoziție tot ceea ce au nevoie pentru a le uh, convinge să ia o decizie favorabilă. Și încercăm să facem acest lucru la diferite niveluri. Și mă întorc la întrebarea domnului Salafranca. Ce face Kosovo? Cum anume Kosovo interacționează cu președinția spaniolă a Uniunii Europene? Ei bine, încercăm să găsim diferite căi de comunicare. Uneori pe teren neutru, la summituri internaționale și așa mai departe. Însă trebuie să recunosc că nu avem un canal oficial de comunicare. În ceea ce privește reforma justiției și a sistemului judiciar pe ansamblu, da, într-adevăr, e un domeniu, așa cum spunea domnul Panțerii, e un domeniu căruia noi în Kosovo acordăm o importanță prioritară reformele în acest domeniu sunt absolut cruciale pentru a lupta împotriva corupției, pentru a lupta împotriva crimei organizate și ne angajăm pe deplin în obținerea unor rezultate concrete. Nu ne angajăm doar la furnizare, la lupta împotriva unui cadru ilegal. Asta este o condiție preliminară pentru a înregistra succes în lupta împotriva crimei organizate și a corupției. În plus de aceasta, noi ne angajăm să obținem rezultate tangibile și concrete în acest sens. Și acest lucru va fi demonstrat, sunt convins de asta. Însă nu uitați că e vorba de un stat nou, care nu are decât 2 ani de existență. Și bineînțeles că nu este ușor să faci față la atât de multe um, provocări și chestiuni arzătoare care trebuie rezolvate. Însă vă rog să nu puneți la îndoială hotărârea noastră de a face față tuturor dificultăților, tuturor fenomenelor negative care există în societatea noastră. Și acum, pentru a răspunde domnului Cacin. Aș vrea să vă asigur de un lucru, și anume că ne vom intensifica eforturile pentru a lupta împotriva corupției și a crimei organizate. În ceea ce privește înlăturarea antenelor de telefonie mobilă, ce pot să vă spun este că Singura noastră intenție prin această măsură a, a fost să restaurăm statul de drept în anumite părți ale statului nostru. Și pentru a reuși acest lucru, trebuie să avem o luptă desfășurată pe mai multe fronturi. Conferința de la Sarajevo, pe 2 iunie. Uh, în ceea ce privește conferința de la Praga, e bine, aceasta a fost un, o, o modalitate excelentă care ne-a oferit o cale sigură de participare pentru noi toți miniștrii de afaceri externe din țările din Balcanii de Vest. Și atâta vreme cât acest format de întrunire va fi aplicat și în Sarajevo, noi, reprezentanții ai Kosovo, ne angajăm să participăm la această conferință din Sarajevo. Și de altfel, suntem nerăbdători să discutăm, să vedem pe toată lumea prezentă la conferință și să inițiem un dialog. E adevărat că aici e un format, aș spune eu, de întrunire informal, destul de neutru. De aceea nu aș înțelege de ce vreo partea implicată ar refuza să participe într un astfel de, uh, într-un astfel de format de întrunire. Acum, pentru a răspunde doamnei Lözing, e adevărat că există demonstrații de stradă din când în când în Kosovo, manifestanți și e adevărat că asta se poate întâmpla în orice democrație tânără, însă Kosovo este angajat în, rest, în menținerea democrației, iar dreptul la demonstrație, dreptul la protest este un drept pe care îl asumăm pe deplin, cu care suntem pe deplin de acord. Însă, în același timp, Însă, în același timp, suntem convinși că e nevoie de ordine publică. Și controlarea uh, acestor manifestații, fie că aceasta se face prin forțele de poliție, prin misiunea EULEX, prin alte forțe, sunt, deci această, acest control este autorizat în așa fel încât să ne asigurăm că legea și ordinea publică sunt respectate. Suntem o țară, nu suntem un protectorat. Am invitat EULEX um, și am lansat această invitație în calitate de țară independentă pentru ca EULEX să susțină construirea instituțiilor din uh, Kosovo pentru a forma forțele polițienești. Și vom continua să colaborăm cu EULEX în fiecare zi, să sporim colaborarea noastră în așa fel încât să facem față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm în acest domeniu uh, al justiției și al formării polițiștilor. Prezența Kosovo la nivel internațional se bazează pe propunerile făcute de domnul Ahtisari o propunere care a fost pe deplin acceptată de către Parlamentul Kosovar, o propunere care a fost în întregime aproape preluată în Constituția noastră. Și nu e nimic neobișnuit. Prezența EULEX Prezența EULEX este absolut firească. E o prezență care se bazează pe o invitație lansată de către o autoritate suverană a Republicii Kosovo. Aș dori să mulțumesc domnului Thaler pentru comentarii și pentru întrebări. Din nou, mulți dintre noi asumă anumite posturi în diferite instituții în Kosovo. Și muncim din greu pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor legitime uh, din partea celor care susțin Kosovo. Nu numai pentru plăcerea de a ne ridica la înălțimea acestor așteptări, ci și pentru că ne dorim ca țara noastră să devină o țară prosperă, o țară bazată pe democrație și o țară cu caracter european. Kosovo face parte din Europa și se simte legat de Europa în mod intens. Și pot să vă spun că Europa nu este completă fără Kosovo. Iată un punct important. Nu trebuie să uitați că Uniunea Europeană acordă cetățenilor kosovari o, o perspectivă extrem de tangibilă, o perspectivă de viitor extrem de tangibilă. Și iată că ajung acum, sper să fie respectat timpul ce mi-a fost acordat, dar m-aș întoarce, dacă îmi permiteți, la summitul de la conferința de la Sarajevo. Da, e adevărat că în întâlniri recente, întrevederi recente, de mai multe ori am avut ocazia să aud uh, ministrul de afaceri externe al Italiei, domnul Franco Fratini, uh, cel al Franței, Bernard Kushner, cu care am discutat ieri uh, și am avut și o întrunire în această după amiază cu domnul comisar Füller și am reușit să exprim dorința Kosovo de a participa la conferința de la Sarajevo. Având în vedere modul în care se va organiza conferința în cazul în care se va menține același format de întrevederi informale, așa cum a fost cazul și în trecut, noi ne angajăm să participăm ne dorim să avem o participare clară și sigură, fără pericole, pentru fiecare parte implicată, în așa fel încât fiecare participant să poată să, cum să vă spun, să se bucure de demnitatea sa în momentul în care va participa la acest eveniment din Sarajevo. Ne așteptăm cu nerăbdare această conferință și mai mult decât atât așteptăm cu nerăbdare sugestiile și propunerile ce vor fi făcute la această conferință. Ne așteptăm ca în Sarajevo să obținem o viziune și o perspectivă de integrare europeană foarte clară. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru, v-am ascultat cu foarte multă atenție, însă, ca să fiu sincer, dumneavoastră ați depășit cu mult timpul ce v-a fost acordat. Însă e adevărat că argumentele și prezentările pe care le-ați făcut au răspuns la întrebările domnilor deputați. Și acum domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hiseni, mă bucur să vă văd iarăși aici. Vă știu de mulți ani și mereu ați fost un avocat al cauzei poporului dumneavoastră, unul respectat și talentat. Astăzi însă, pentru unii dintre noi, sunteți ministrul afaceri externe unui stat recunoscut. Pentru alții însă, sunteți purtătorul de cuvânt al aspirațiilor kosovare. Însă, cu toții cei de aici, suntem dispuși să asistăm țara dumneavoastră în drumul pe care îl veți parcurge pentru a atinge acele aspirații. Dar Um, recunoașterea nu este cea care, din, în urma căreia rezultă un stat. Este invers. Este vorba despre o entitate, o entitate de sine stătătoare, funcțională, care reprezintă precondiția recunoașterii. Sigur, noi aici vă oferim sprijin, um, Dumneavoastră sunteți însă cei care trebuie să duceți mai departe acel sprijin în politica internă din țara dumneavoastră. Însă, un lucru este foarte clar – Făcând abstracție de diferența atitudinilor noastre față de recunoaștere, um, discutăm aici despre rolul noastră în Uniunea Europeană și da, sunt de acord că viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană ca stat membru. Așadar, întrebarea mea concret se referă la următorul aspect. Pentru a putea să sprijiniți aspirațiile noastre europene. Avem cu toții nevoie de un nou context politic în regiunea Balcanilor de Vest și nu discutăm doar despre cooperare, ci despre un, o nouă dinamică politică în contextul politic. Pentru că fără relații bune de vecinătate, atunci nu veți putea să aveți un viitor bun în Uniunea Europeană. Care este viziunea dumneavoastră și cum lucrați la o viziune pentru a schimba contextul în Balcanii de Vest, astfel încât uh, să putem cu toții să uh, depășim rezervele celor care încă nu v-au recunoscut. Domnule Severin, la parola... Mulțumesc, domnule Severin, și acum are cuvântul uh, domnul Weigel, două minute. Mulțumesc. Gospod minister, vă... Bine ați venit, domnule ministru. În uh, această adunare atât de semeață. Dumneavoastră așteptați recunoaște din partea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și sunt convins că poate că aveți și dreptate să așteptați aceste lucruri. Poate pe bună dreptate așteptați, în fine, pentru toate motivele pe care le-a menționat domnul Severin. În orice caz, trebuie să vă spun că înțeleg mai bine uh, ce simțiți și înțeleg de asemenea și activitățile Serbiei, care dorește să împiedice recunoașterea statului Kosovo și înțeleg mai bine pe ei decât comportamentul acelor state membre ale Uniunii Europene care nu sunt gata să recunoască noua realitate care s-a conturat uh, pe teritoriul Kosovo și care nu sunt dispuse să recunoască acest stat. Și deși spuneam ceva mai devreme că înțeleg mai bine poziția Serbiei, aș dori să vă spun că vă încurajez să dați dovadă de deschidere față de primarii aleși în comunitatea sârbă, pentru că dumneavoastră ați arătat deja spirit de cooperare în momentul în care ați inclus pe uh, primarii sârbi și pe aleșii sârbi pe listele liberale și cred că a fost o mișcare foarte înțeleaptă din partea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte, să vă avertizez, de fapt, în ceea ce privește infracționalitatea și eforturile de combatere a infracționalității Trebuie să aveți foarte mare grijă la drepturile comunității rome și să aveți foarte mare grijă și în ceea ce privește drogurile. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Angurakis, două minute. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπορώ να προσφωνήσω τον κύριο... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate, nu reușesc aici să folosesc titlul folosit de colegii pentru domnul Isenit, pentru că, după părerea mea, dumnealui în continuare reprezintă o entitate. O entitate care s-a separat de Serbia. Eu mă aflu printre cei care consideră că această entitate este în continuare o entitate secesionistă din Republica Serbia și firește, noi nu recunoaștem o astfel de entitate. Domnule Hiseni, Uh, dumnealui și poporul uh, kosovar suportă consecințele acestei secesiuni, deoarece domnul Iseni nu reprezintă, de fapt, tot poporul din Kosovo. Dumnealui îi reprezintă pe albanofonii din Kosovo. Știți foarte bine acest lucru și noi regretăm acest lucru. Domnul Iseni a spus că războiul a lăsat sechele, a lăsat o traume foarte puternice, însă acest lucru este valabil și pentru ceilalți. Deci, problema este să vedem în ce mod putem să protejăm, în ce mod reușim să apărăm dreptul tuturor locuitorilor din Kosovo, pentru că nu se întâmplă acest lucru astăzi și știți foarte bine acest lucru, domnule Iseni. Sigur că nu e vina dumneavoastră, nu? Însă este întregul plan al lui Ahtisari, care este inacceptabil și Uh, din cauza planului Ahtisarii există aceste consecințe și l-aș întreba cu această ocazie pe domnul Iseni ce aveți de gând să faceți dacă uh, Curtea Europeană de Justiție va hotărâ că această secesiune, această separare a Kosovo de, de Serbia este ilegală. Ce o să faceți atunci? Și atunci, care mai este rolul unei baze americane de o asemenea amploare în Kosovo? Grazie, onorevole eh, Angurakis. L'onorevole... Mulțumesc, domnule Angurakis. Și acum, domnul Muniț, timp de două minute. Gracias, președinte. Gracias, señor Gisen. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Hiseni, pentru prezentarea dumneavoastră în comisia noastră. Dumneavoastră ați menționat deja faptul că există cinci state membre ale Uniunii Europene precum și nenumărate state la nivel internațional care nu au uh, recunoscut independența Kosovo, pentru că au considerat că această independență, declarația de independență, nu întrunește criteriile necesare. Și plecând de la această perspectivă a stabilității în regiune, e bine, recunoașterea Kosovo uh, ni s-a părut că ar fi putut să genereze instabilitate în regiune. Aici e vorba de asemenea și de o decizie ce va fi luată de către uh, Curtea Europeană de Justiție. Întrebarea mea este următoarea. Ce așteptări aveți dumneavoastră față de această decizie? Care, este, care va fi atitudinea dumneavoastră? Și cum anume se va modifica atitudinea Kosovo față de Uniunea Europeană și față de celelalte state din comunitatea internațională care nu v-au recunoscut independența deocamdată. Mulțumesc, doamna Muniț. Și acum, domnul Belder, două minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aici mă aflu în sală, domnule ministru. Aș avea o întrebare pe care aș vrea să vă adresez. Înainte de vizita dumneavoastră aici în Parlamentul European, am avut ocazia să citesc un articol dintr-un ziar german referitor la situația în Kosovo și era un articol destul de deprimant. Se evoca de asemenea misiunea EULEX, uh, care își dorea combaterea corupției și asta pe o scară cât mai largă. La rândul său, doamna Lunacek, raportoarea noastră, a evocat acest aspect și aș dori să știu care sunt rezultatele concrete, pentru că știm că a existat o anchetă, o anchetă concretă la unul dintre colegii dumneavoastră, și anume Ministrul pentru Infrastructură. Uh, au existat anchete și împotriva unor funcționari care se ocupă de infrastructurile rutiere. Dumneavoastră spuneți că doriți să vă angajați pe acest drum al integrării europene, spuneți că doriți să optați pentru democrație. Opinia publică are dreptul să știe ce se întâmplă în mod concret. Și apoi aș dori să știu care este imaginea misiunii EULEX în momentul în care aceasta intervine în lupta împotriva uh, crimei organizate. Oare este o opțiune bună? Și ar trebui de asemenea să ne spuneți și care este angajamentul dumneavoastră față de minorități. Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Nicolai? Două minute. Minister, one short Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, câteva cuvinte. Recunoașterea independenței unui stat este o chestiune de drept internațional. Și pot să vă asigur că Uniunea Europeană este o instituție, un organism internațional care acordă multă importanță statului de drept. Apoi, salut abordarea dumneavoastră de tip multicultural. Este important nu numai pentru Kosovo în sine, ci pentru întreaga regiune. Și aș avea mai multe întrebări. Prima întrebare se referă la excluderea comunității sebești din procesul administrativ. Plănuiți cumva anumite măsuri pentru ca această comunitate să poată participa în acest domeniu de activitate, în domeniul administrativ? În al doilea rând, aș dori să știu dacă aveți măsuri pentru a susține Biserica Ortodoxă în regiune. Și a treia întrebare se referă la rata ridicată de șomaj, 40%. O rată extrem de ridicată. Aș vrea să știu dacă aveți măsuri de tip social pe care doriți să le instaurați tocmai pentru a lupta împotriva șomajului. Mulțumesc, doamna Nicolai. Și acum domnul Svoboda, președintele grupului nostru de lucru în relațiile cu Balcanii Occidental, două minute. Grazie, signor Presidente. Uh, welcome, Minister. We... Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule ministru, și mâine vom avea posibilitatea de a discuta în grupul nostru de lucru. Aș dori să susțin ceea ce a spus domnul Vaida în ceea ce privește chestiunea etniei rome. Am discutat și la Strasburg. Cred că este o chestiune importantă în toate țările vizate. Uh, nu doar în Serbia și în Kosovo, toate țările sunt solicitate să facă mai mult pentru integrarea etniei rome. Acum aș avea două întrebări. În primul rând, sunteți pregătiți să promovați o cooperare de facto între autoritățile kosovare și cele sârbe în ceea ce privește mediul înconjurător, securitatea și așa mai departe, asta indiferent de recunoaștere, nerecunoaștere și așa mai departe. Este vorba despre autoritățile locale și de modul în care acestea interacționează pe subiecte care ar trebui să fie soluționate mai degrabă uh, dintr-o perspectivă comună, începește infrastructura, depozitarea deșeurilor și așa mai departe. Și a doua întrebare se referă la sentința Curții Internaționale de Justiție. Probabil că rezultatul va fi ambigu și toată lumea va vedea o justificare pentru propria cauză în, acest, în aceasta. Ce vedeți după această sentință? Vedeți cumva că ar putea să fie inițiate discuții pe marginea independenței Kosovo, un fapt care este irreversibil, astfel încât să se poată găsi un nou cadru în regiune? Uh, să discutăm acum despre ceea ce a spus domnul Severin și anume să privim lucrurile într-o altă perspectivă mai apoi, astfel încât să fie generate discuții care să servească atât aspirațiilor noastre de independență, cât și spiritului de integrare a tuturor țărilor vizate în regiune, inclusiv Kosovo și Serbia. Mulțumesc! Grazie onorevole Svoboda. Conclude il dibattito l'onorevole Kirilov per due... Acum are cuvântul domnul Kirilov, prima două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să continui o idee menționată de colegul meu. Am citit acest articol în legătură cu uh, arestarea unui ministru în ultima vreme și mă întrebam dacă acest lucru s-a întâmplat în urma unei cooperări, așa cum a spus dumneavoastră în urmă câteva minute, cooperări între EULEX și autoritățile dumneavoastră sau pur și simplu a fost vorba de o mișcare EULEX? După care mi-aduc aminte că a mai fost o speță cu mai mulți cetățeni germani care au ajuns în țara dumneavoastră și s-a dovedit ulterior că se aflau în căutarea unor, mă rog, um, să, să aplice anumite practici corupte, să spunem, în Kosovo. Au fost arestați până la urmă pentru terorism, că ar fi dorit, cine știe, să arunce în aer un cartier general, ceva de genul ăsta, după care, mă rog, s-a dovedit că nu era așa și au fost eliberați. Bun, cele două cazuri sunt rezultatul unei cooperări. Când autoritățile dumneavoastră au arestat arestat acest cetățen german. Știa Eulex de acest lucru? În momentul în care Eulex a încercat, a percheziționat casa ministrului dumneavoastră, știau autoritățile de acest lucru? Grazie, onorevole Kirilov. La parola. Mulțumesc, domnule Kirilov, și acum dăm cuvântul domnului ministru și l-aș ruga dacă s-ar putea totuși să nu depășim timpii alocați de cei 10 minute, adică totuși să încercați să fiți concis. Well, I will, I will try to be as brief as one can be. But... Voi încerca să fiu concis pe cât posibil. Însă aș fi avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a dezvolta fiecare dintre răspunsurile pe care aș vrea să le dau la întrebări adresate. Domnule Severin, dragă Adrian, prietene, da, într-adevăr avem o viziune și uh, pot să spun că nucleul dur al viziunii pe care avem noi pentru această regiune constă într-o cooperare strânsă între toate țările din Balcanii Occidentali. Dacă vrei, ar fi, o, să spunem, o premisă, un fel de preludiu pentru, să spunem, ceea ce ar însemna o integrare europeană într-un moment ulterior. Și singura modalitate prin care putem face acest lucru este să ne respectăm noi între noi. Nu neapărat să ne recunoaștem unii pe ceilalți, ci măcar să ne respectăm. Vă rog să mă iertați așa că sar de la o întrebare la alta, pentru că oricum sunt foarte strâns legate între ele. Am ajuns cu asta, spuneam, la consecințele, um, să spun, la ceea ce va urma imediat după ce s-a pronunțat Curtea Europeană de Justiție. Și care sunt, să spunem, variantele de mișcări la care ar uh, recurge atât Serbia cât și Kosovo în urma respectivei sentințe nu încerc să anticipez, să mă antepronunț în legătură cu acest lucru. Pentru că n-ar fi tocmai corect. și nici nu e foarte convenabil. Nu văd de ce m-aș antepronunța în legătură cu sentința pe care o vor da cei 15 distinși membri ai completului de judecată în legătură cu acest lucru. Însă, indiferent de care va fi rezultatul, avem de face cu un aviz consultativ și în niciun caz nu are uh, caracter obligatoriu uh, din punct de vedere juridic pentru niciunul dintre statele membre ONU. Vorbesc de uh, statele membre ONU pentru că adunarea generală a ONU a cerut acest aviz. Spuneam, nu vreau să mă antepronunț, dar dați-mi voie să vă spun că suntem pe deplin încrezători în Tribunalul Internațional și noi Kosovo, vreau să spun, și deoarece, cel puțin noi în Kosovo, iarăși am oferit toate probele necesare, toate dovezile necesare și avem încredere în justiția internațională și avem încredere și în instituțiile internaționale care uh, exercită acest proces de justiție. Nu avem foarte multe de făcut la nivel regional pentru a transmite un mesaj pozitiv mai pronunțat către dumneavoastră. Putem liberaliza sau putem înlesni mișcarea, putem liberaliza piețele, putem liberaliza comerțul. Din păcate, după cum știți, Serbia pune piedici tuturor exporturilor kosovare. Noi nu am aplicat măsuri, n-am răspuns cu aceeași monedă și dintr-un singur motiv acest lucru, pentru că noi am dorit să demonstrăm că suntem dispuși să acordăm, să facem anumite concesii serbii, iar pe de altă parte am fost convinși că dacă vom face acest lucru, nu vom face altceva decât să facem rău companiilor din ambele țări. Așadar, un pas unic, însă foarte simbolic, ar fi ca Serbia să permită, spre exemplu, exporturi dinspre Kosovo. Dar, la nivel regional mai există o variantă și anume să ne înțelegem noi între noi să călătorim fără vize. Ce-mi trebuie mie viză ca să mă duc, știu, în Muntenegru? Sau ce-mi trebuie viză să mă duc în Albania? Sau să mă duc în Bosnia? Dacă vom face acest lucru, vom transmite încă un mesaj foarte clar că cerem liberalizarea vizelor din partea Uniunii Europene, însă înainte să facem acest lucru, noi înșine suntem în stare să punem în aplicare acest lucru la nivel regional. Un fel de, să zicem, regim Schengen, dacă vreți, pentru regiunea Balcanilor de Vest. Mm, sigur că există o motivație foarte clară în legătură cu ceea ce avem de făcut. Nu, nu e vorba că la nivel rațional nu există această motivație, ci nu există voință să se facă aceste eforturi. Însă știu că bunul meu prieten, domnul Albertini, o să mă tragă de urechi dacă vorbesc prea mult. Foarte pe scurt, aș dori să răspund la celelalte întrebări. Da, să știți că îl reprezint pe toți cei din Kosovo. Să nu existe niciun dubiu, nicio confuzie că nu reprezint pe toată lumea din Kosovo. Pe toți îi reprezint. Toți kosovarii participă la instituțiile Republicii Kosovo avem reprezentanța ai comunității sârbe în Parlament, avem doi miniștri sârbi în guvernul Kosovo și dumnealor reprezintă în mod corespunzător și cu cinste comunitatea sârbă. Delegația ad hoc a Parlamentului Uniunii Europene este cea care s-a pronunțat în legătură cu prezența la urne în uh, ultimul scrutin local, care în medie a fost uh, uh, cam de 25% în majoritatea comunităților sârbe, ajungându-se chiar până la 54% în sud, în Stopse. Și nu vorba că reprezintă absolut toți cetățenii Kosovo, însă uh, îi reprezint și în mod eficient. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră, domnul Muniz, când spuneți că independența Kosovo a produs instabilitate în regiune. Pe, exact pe dos, aș spune. Este taman pe dos. Independența Kosovo în sfârșit, a stabilizat regiunea Balcanilor Occidentali. Nici un sârb, nici unul nu s-a mutat din Kosovo după ce ne-am declarat independența. Exact, ba din potrivă. Mulți sârbi se întorc în Kosovo. N-am văzut să fie exista vreo ciognire etnică majoră de când Kosovo este independent, ceea ce este cu totul altceva față de ceea ce se întâmpla înainte. Din acest motiv, să ne apucăm acum să spunem că independența Kosovo a destabilizat regiunea, acum cu tot respectul cuvenit, ba chiar cu respect major față de dumneavoastră, ori, ori sunteți dezinformată, ori uh, nu sunteți informată câtuși de puțin în legătură cu care au fost consecințele independenței Kosovo pentru regiunea Balcanilor Occidentali. Cât privește sentința Tribunalului Internațional, cred că m-am răspuns deja la această întrebare. Nu. Cred că e cazul, nu cred că e momentul să mă apuc să mă antepronunț cu privire la sentința pe care o va uh, furniza uh, curtea. Dar, mai spun o dată, din când în când, uh, noi ca oameni politici putem fi, suntem și toleranți și putem spune să presupunem, să facem presupuneri. Să zicem că nu se spune nimic explicit în acea sentință. Și, încă o dată, să fiu foarte sincer, nu sentința aceea este lucrul cel mai important. Cel mai important lucru este modul în care noi cu toții ne vom comporta imediat ce tribunal internațional se va pronunța. Ceea ce mă îngrijorează pe mine, de fapt, și spun încă o dată, domnule Cucan, și repet ce am mai spus odată, am spus mă îngrijorează ideea unor piedici pe care ar putea pune Serbia. Nu e vorba că, vezi, doamne, nu recunosc pe noi niște state. E vorba de uh, anumite piedici diplomatice pe care Serbia le-ar putea pune și eu cred că aceste piedici pe care ni le pune Serbia nu va face altceva decât să crească șansele de ciocnire între Serbia și Kosovo nu se vor reduce. Și asta mă îngrijorează pe mine în acest moment și mi-aș dori foarte mult să mă înșel și mi-aș dori foarte mult ca în loc să o luăm într-această direcție, Belgradul să fie de acord și să se așeze la masa tratativelor și să stea de vorbă cu noi. Și să vă spun că răspund astfel unei alte întrebări care mi-a fost adresată. Da, suntem dispuși să ne așezăm la masa tratativelor cu Serbia, să discutăm multe chestiuni care ne vizează și pe unii și pe ceilalți în legătură cu multe chestiuni de mare importanță pentru regiunea noastră. deoarece relație între Kosovo și Serbia sunt de la o zi la alta se transformă într-un fel de piedică în calea întregii regiuni către stabilitate și integrare europeană. Lupta împotriva corupției și așa mai departe, măsuri luate recente de, recent de către EULEX și de autoritățile judecătorești din Kosovo, ce pot să spun în acest sens? Guvernul Kosovo i-a luat un angajament de plin să combată corupția și infracționalitatea la toate nivelurile societății noastre. Și niciun fel de demnitar din uh, instituțiile Republicii Kosovo, de la cei mai înalți demnitari pe scara ierarhică în jos, nu are cum să scape dacă a încălcat legea. Există un angajament foarte ferm din partea guvernului kosovar în acest sens și de aceea am insistat foarte mult pe uh, stabilirea unor, uh, pe înființarea unor forțe, unor entități care se ocupe strict de combaterea corupției. Nu o să intru acum în detalii, chiar dacă aș avea mai multe amănunte uh, pentru că e o chestiune care ține de aspectele judiciare, e o chestiune care ține de, de anchetele aflate în derulare și nu mă apuc acum să mă amestec în, știu eu, autonomia și independența justiției, nu mă bag peste anchetele independente. Cred că trebuie să așteptăm să vedem care va fi rezultatul. Eu am încredere și sper că va fi cel mai bun rezultat, cel puțin că vom realiza cele mai bune rezultate în ceea ce privește combaterea crimei organizate și a corupției, care, din păcate, este foarte prezentă, corupția în întreaga regiune. Nu putem uh, pretinde că vom combate singuri crima organizată în Kosovo dacă acest proces nu se va întâmpla concomitent în Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia și așa mai departe deoarece suntem foarte strâns legați unii de ceilalți, iar crima organizată au o co- cooperează foarte strâns unii cu ceilalți. De aceea trebuie să cooperăm la nivel de autorități în Priștina, Belgrad, pentru a combate și crima organizată. Nu se poate spune că se poate combate crima organizată la nivel regional excluzând Kosovo din aceste eforturi, iar Serbia face tot ce este în putință pentru a împiedica participarea Kosovo în acest efort. Uh, a mai fost o întrebare în legătură cu dimensiunea multiculturală a Kosovo și în legătură cu eforturile făcute pentru a asigura aplicarea pe deplină a dimensiunii multiculturale. Să nu vă îndoiți că avem acest angajament și încă o dată trebuie să nu fiu de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Dumneavoastră ați folosit cuvântul excluziunea, excluderea comunității sârbe. Niciodată n-am exclus comunitatea sârbă din eforturile noastre comune. Am invitat uh, în repetate rânduri reprezentanții comunității sârbe să participe la eforturile noastre de a pune în aplicare dimensiunea multiculturală a Kosovo și din ce în ce mai mulți sârbi ni se alătură. Și asta este o veste bună, dacă nu chiar să spunem că toți sârbii ni se alătură, pentru că în sfârșit uh, au recunoscut și au dat și seama că, din păcate, trebuie să spun acest lucru, au făcut acest lucru cu foarte mare reticență. Belgradul nu face altceva decât să vorbească. Belgradul nu face nimic dincolo de nivelul declarativ pentru a îmbunătăți situația comunității sârbe din Kosovo. Iar Belgradul nu face altceva decât să se folosească de comunitatea sârbă din Kosovo ca de un alibi pentru a destabiliza uh, în mod semnificativ Kosovo, astfel încât până la urmă să aibă încă o dată un alibi să spună eh, și să, mă rog, să reconceapă eh, negocierile cu noi. Și nu se va întâmpla acest lucru. Kosovo este independent, iar um, acest proces este unul irreversibil. Acestea fiind zise, dați-mi voie să închei pe un ton uh, optimist. Sper că după sentința Tribunalului Internațional și Belgradul va participa la eforturile regionale de a crea o atmosferă de înțelegere și de cooperare spre binele și spre pacea regiunii și a unei perspective uh, europene a regiunii. Mulțumesc foarte mult! Signor Ministro, condividiamo questo... Domnule Ministru, suntem de acord cu urarea dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră atât de completă și ne dăm întâlnire în cursul, pentru următoarea reuniune, în cursul căreia în care vom putea să discutăm în legătură cu evoluția statului de drept către autonomie și către consolidarea instituțiilor democratice din țara dumneavoastră și apropierea la modul concret de integrare europeană. Și cu această orare ne luăm la revedere și vă mulțumim pentru prezență.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 nous aurons grosso modo trois, trois ou quatre euh, options à notre disposition, mais je, je vais laisser la parole tout de suite à Andrew Duff qui a, qui a réalisé un excellent euh, travail de synthétisation des, des options dont, que nous avons à notre disposition. Prigo, Vă rog, domnule da. Daf, aveți cuvântul. Puteți interveni. Ați cerut să luați cuvântul și așteptăm cu mare nerăbdare. Cu siguranță veți fi ascultat cu mare interes. Domnule președinte, îmi face mare plăcere să mă aflu aici și să continu o discuție care a început în legătură cu modul în care am putea să îmbunătățim colaborarea interparlamentară. Nu e o chestiune facultativă, ne obligă tratatul să încercăm să ne îmbunătățim colaborarea cu parlamentele naționale. Și cred că este corect să se întâmple acest lucru și cred că pe bună dreptate s-a introdus această clauză în tratat, mai ales dacă ne gândim la creșterea competențelor în domeniul justiției și a securității interne și a politicilor aferente, însă în același timp și în ceea ce privește uh, politica de apărare și de securitate comună. Este vorba de un domeniu cât se poate de uh, delicat, o problemă cât se poate delicată pentru toate parlamentele naționale și un subiect la care au ținut foarte mult. În orice caz, uh, nu s-a reușit, din păcate, să, să se identifice o zonă de competență specializată în ceea ce privește politica aceasta de competență, deși trebuie să recunosc că am registrat uh, progrese în acest sens și există apreciere în acest sens, adică ne-am crescut nivelul de competență în acest domeniu și, într-o oarecare măsură, există un fel de invidie pe care o constatăm dinspre parlamentele naționale în ceea ce ne privește în legătură cu faptul că suntem din ce în ce mai proeminenți în acest domeniu. Aș mai sublinia că, în conformitate cu tratatul, trebuie să stabilim modurile de cooperare interparlamentară pentru a reuși ca atât noi cât și Parlamentele Naționale să ne punem de acord în legătură cu calea pe care să o urmăm. Și m-am fost descumpănit de hotărârea Senatului francez și a Casei a Comunelor, domnule, bine că nu mai există, fosta cameră așa, vechea, vechea organizație, care au hotărât ele să uh, se pronunțe în absența unor consultări corespunzătoare care fi trebuit să aibă loc între noi și reprezentanții parlamentelor uh, naționale. Mă refer la forurile care există. Avem președinții, președinții parlamentelor, domnul Buzek și, pe, și avem și COZAC, sigur care de asemenea, și există și COFAC, o altă instanță, un alt for, adică e vorba de conferința președinților uh, comisiilor de afaceri externe. Bun. În documentul pe care l-am redactat pentru acest grup de coordonare, chiar am spus că există trei variante de a merge mai departe. Prima variantă este, să spunem, o variantă flexibilă de reuniuni, așa cum exista în trecut, pe care să o controlăm noi în esență și pe care să o și organizăm tot noi și am stabilit și ordinea de zi și am stabilit, de fapt, și am cerut chiar și reprezentanților parlamentelor naționale, dacă doresc, să participe. Să știți că au fost foarte multe plângeri din partea parlamentelor naționale în legătură cu această formă de cooperare. Uh, au spus că nu au o parte de organizare, că um, nu există o orientare foarte corectă, că nu se pot urmări aceste discuții și să știți că aceste reuniuni au produs efecte. Al doilea tip se referă la ceea ce spuneau, de ce prefera senatul francez și fosta Camera Comunelor, și anume să se creeze un COSAC într-o formă nouă, un fel de COSAC care să se pronunțe în legătură cu chestiuni legate de pesc și uh, chiar domnul președinte Danjean a explicat unele dintre dezavantajele unei astfel de organizări uh, și în ceea ce privește costurile, există dezavantaje și în ceea ce privește participarea foarte slabă care ar exista aici, la nivel de Parlament. Mai cred, de asemenea, că nu ar reuși COSAC nici să reflecte spiritul tratatului, iar în tratat, am stabilizat uh, această președinție și rolul președinției Consiliului în materie de pes, pentru că avem un președinte al Consiliului, există această funcție. Și cât privește rolul uh, doamnei Catherine Ashton, ca fiind președintele permanent al Consiliului de Afaceri Externe. Funcția troicilor aproape că a dispărut, troica președinților aproape că a dispărut Um, cel puțin în ceea ce privește dimensiunea de politică externă a Uniunii Europene și cred că este foarte important ca în organizările noastre parlamentare să se reflecte acest lucru și să se știe că există în acest moment o președinție mult mai coerentă care răspunde de dimensiunea executivă a organizării noastre instituționale. A treia variantă, și cu siguranță este și preferata mea, ar fi aceea de a exista un comitet comun care să se reunească și care ar putea să fie organizată și uh, de noi și de președinție și de președințiile, că sunt președinție, mă refer la președinția rotativă, mă rog, mai degrabă de Parlamentul țării care deține președinția rotativă. Deci, uh, nu ne apucăm acum să cerem să se creeze un nou secretariat și ar fi și cea mai puțin costisitoare uh, și ar fi uh, acoperită din, de noi. În orice caz, s-a votat sau Există varianta a două reuniuni pe an și cred că sunt de ajuns. Cred că am putea o primă reuniune care să se ocupe de uh, problemele de politică externă și de securitate și o a doua reuniune care să se ocupe de securitate și apărare. Avem acest aceste întâlniri ale comitetului mixt ar putea chiar să beneficieze de rapoarte din partea unor raportori în legătură cu problema timpului, uh, problema sacrosanctă, inclusiv uh, modul în care vedem noi lucrurile în domeniul uh, securității, în ce măsură considerăm că această politică de apărare și securitate este sau nu este una de succes și operațiunile aferente. De asemenea, ne putem aștepta din partea și din partea doamnei Catherine Ashton și a domnului Van Rompuy să participe în mod regulat la reuniunile acestui uh, comitet mixt. Și uh, să facă față unor întrebări pe care să le adresăm noi și colegii noștri din Parlamentele Naționale. Cred că dacă ar exista o mm, organizare coerentă, acest lucru ar avea vizibilitate și în presă și n ar da o mână de ajutor, în sensul că am, am pune capăt proliferării acestui deficit democratic dacă ne gândim la serviciul de acțiune externă și dacă ne gândim la președinția permanentă a Consiliului European. De asemenea, am putea include și pe reprezentanții parlamentelor din țările terțe și am putea cere participarea unor uh, conducători de alte organizații, cum ar fi secretarul general al NATO, care, absolut întâmplător, despre care știu că dorește o astfel de tribună de la care să se adreseze în cadrul structurii noastre. Contrastul între această formă de comitet mix și aceste reuniuni și adunările parlamentare tip NATO trebuie să fie foarte clare. În primul rând, ar participa toți europarlamentarii din toate statele membre ale Uniunii Europene și, de asemenea, și reprezentanții parlamentelor naționale din toate statele membre ale UE. Pe de altă parte, nu este un organism care își propune să redacteze rezoluții. Aceste reuniuni ale comitetului mixt nu urmăresc, nu trebuie să se târie după un text, să stea, să se opintească din greu, să citească un text și cred că această variantă este și cea mai atrăgătoare din punctul nostru de vedere și al parlamentelor naționale. Cred că, așa cum a spus și domnul Danjean, cred că este foarte important să fim insistenți să se hotărască odată ceva în legătură cu acest lucru, pentru că dacă nu uh, ne menținem într-un vid, vid pe care îl vor acoperi, firește, parlamentele naționale care vor um, lua măsuri spontan și cred că în memorandul de înțelegere pe care îl avem cu Catherine Ashton și pe care încercăm să redactăm, nu? Noi și serviciile noastre ar trebui să includem un angajament din partea dumneai ei ca dumneai să participe la reuniunile acestui comitet mixt cât se poate de des. Și, de asemenea, să asigurăm un schimb de scrisori cu domnul Van Rompuy. Mi se pare că și acesta este o, ar fi o componentă uh, esențială a unui astfel de demers. Și cu asta am terminat. Eu mulțumesc foarte mult, domnule Daf. Are cuvântul doamna Galer, timp de două minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, das Euro Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European, înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, a spus mereu că noi reprezentăm singura instituție parlamentară, singura instituție supranațională care poate în nume propriu să ia Uh, în calcul politica de securitate și politica externă a Uniunii Europene pentru a, supra, a o supraveghea și monitoriza. Și cred că tratatul de la Lisabona ne ajută acum să fim mult mai clari la acest capitol. Pe bună dreptate, pe 31 martie, uh, Consiliul a luat uh, decizia corectă de a pune capăt Uniunii, Uniunii Europei Occidentale, astfel încât să putem să ducem munca noastră mai departe în direcția potrivită. În raportul Danjean acest lucru devine foarte clar încă o dată. Cred că ne îndreptăm într-o direcție bună și în ceea ce privește expertiza și angajamentul colegilor din, Parlamentul Național, din parlamentele naționale, astfel încât să implicăm și pe aceștia în munca noastră și să le arătăm că noi aici, în cadrul uh, de care dispunem, avem cele mai bune posibilități de a genera o politică externă și de securitate comună cât se poate de eficientă. De asemenea, în drumul nostru spre PESC, spre realizarea PESC, trebuie să venim cu propuneri concrete, însă pentru că nu am mult timp la dispoziție, țin să spun că sunt de acord cu ceea ce a spus colegul DAF și cu propunerile sale. Cred că, iarăși, um, dacă vom proceda astfel, vom putea veni cu o propunere atrăgătoare pentru colegii noștri din Parlamentul Național, pentru că astfel, împreună, din experiență, să învățăm și să generăm o pesc cât se poate de eficace. Mulțumesc! Grazie, onorevole Galer. Onorevole Severin, per două minute. Uh, Mulțumesc, domnule Galer, și acum domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. De săptămâni tot încerc să îl întâlnesc pe domnul Donjean, pe domnul uh, Duff, pentru a avea un fel de grup de lucru pe această temă, în așa fel încât să putem analiza uh, modul în care ne vom putea înțelege cu parlamentele naționale, dar și din perspectiva de a găsi o legitimitate democratică. Uh, și asta într-un scop, într-o, într-o, într-un scop foarte important, și anume să promovăm împreună o politică externă de securitate și apărare. Foarte succint, domnule președinte, pentru că am senzația că în două minute nu putem să, să, să uh, exprimăm prea multe, dar sunt de părere că soluția, soluțiile, pentru că domnul Daf a propus trei soluții, dar după părerea mea, cea de-a treia propunere este cea mai bună. Cu două observații. Dacă toți membrii comitetelor naționale parlamentare atunci uh, vor, vor, vor participa, atunci vom avea nevoie de stadii de fotbal pentru a putea organiza astfel de întâlniri stadioane de fotbal pentru a organiza astfel de întâlniri. Apoi, faptul că s-a pus capăt organizației uh, Europei Occidentale nu trebuie să ne facă să uităm un lucru, și anume că erau incluse anumite țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și deci aici e vorba de cooperare, cooperare cu parlamentele naționale. De ce aș propune ca o echipă de dimensiuni reduse, formată din colegi, să se organizeze în așa fel încât să putem include toate punctele de vedere, inclusiv a diferitelor grupuri politice prezente în Parlament, în așa fel încât să putem să vedem împreună cum putem să plecăm de la cea de-a treia propunere a domnului Daf și să construim ceva similar care să ne permită să uh, includem și alte țări care sunt absolut necesare în această politică externă de securitate și apărare, dar care încă nu sunt membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Severin. Are acum cuvântul doamna Lözing, două minute. Ja, ich möchte erstmal Herrn Daftan. Mulțumesc. Doresc în primul rând să mulțumesc domnului Daf pentru propunerile sale. Nu este foarte ușor să dezvolți pro, propuneri practicabile, dar am discutat despre acestea și suntem, da, și noi de acord că preferăm varianta numărul 3. Însă am dorit să venim cu câteva precizări. Pledăm în mod cert, desigur, pentru că vorbesc în numele grupului meu politic, ca nu doar cele mai mari două grupuri politice uh, să, din, partid, din Parlamentele Naționale să participe, ci și cele din opoziție. Astfel uh, putem asigura o, un control a, al PESC um, eficient și corect. Suntem de părere că această reuniune trebuie prevăzută nu doar de două ori pe an, pentru că este prea puțin. Din experiența mea de la CEDE am văzut cât de, cât de variate sunt temele abordate și cât de importante sunt abordările unor teme la zi, care trebuie desigur să fie controlate. Asta în special în situațiile de criză. În situații de criză trebuie să se ajungă la o înțelegere, lucru care nu poate rezulta în urma a două reuniuni anuale. De aceea noi propunem întâlniri lunare sau întâlniri la două luni. Sigur, suntem conștienți de faptul că disponibilitatea în alte reprezentante sau al domnul, a domnului uh, Van Rompuy nu este de la sine înțeleasă în cazul în care aceste întâlniri sunt atât de dese. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lösing. Are cuvântul domnul Gianacu pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mulțumesc în special domnului Daf pentru prezentarea sa foarte clară și cred că concluzia pe care o putem trage ca urmare a acestei prezentări este una foarte clară. Cea de-a treia opțiune prezentată este cea mai coerentă. Întâlnirile trebuie să aibă loc la Bruxelles, avem un sistem uh, de bază deja la dispoziție. Cred că putem invita trei membri din fiecare Parlament Național. Am ales această variantă cu trei membri pentru că uh, în general, toate forțele politice pot fi reprezentate în acest număr de trei uh, membri ai Parlamentelor Naționale. Apoi avem nevoie de membri din partea Comisiei pentru Afaceri Externe. Dacă organizăm două ședințe pe an și eventual câteva ședințe pregătitoare, cred că acest lucru ar fi suficient. Și apoi să nu uităm și un alt aspect, și anume că chestiunile legate de afaceri externe, de securitate, sunt tratate și de către guverne și state membre și acestea încearcă să-și păstreze prerogativele în domeniu și ulterior informează Parlamentul de deciziile luate. Dar noi, prin intermediul unor rapoarte, am putea să lansăm deja anumite orientări. În ceea ce privește Uniunea Europei Occidentale, ce pot să vă spun? Eu am fost deputat din partea țării mele de, vreo, de patru ori la rând, am participat la ședințele Consiliului Europei. Nu cred că are vreun sens să menținem adunarea parlamentară a uh, Uniunii Europei Occidentale. Ceea ce putem face este că, în funcție de temele ce vor fi abordate, putem să invităm deputați din diferitele comisii competente, comisii de resort, eventual și uh, reprezentanți din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și atunci le îi putem invita și putem discu- discuta. Nu uitați că avem și mijloace de comunicare electronică. Întotdeauna acești membri vor putea fi informați la timp de uh, deciziile noastre. Nu cred că avem nevoie de o structură costisitoare și dificilă de organizat. Mulțumesc, doamna Gianacu! Și acum are cuvântul domnul Pașcu. I think that we should be very clear. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să fim foarte clari și să plecăm de la un punct concret, de la realitate. Când spun că trebuie să fim clari, haideți să nu uităm că există o tensiune. Noi facem parte dintr-o instituție la nivel comunitar, ori deciziile în ceea ce privește uh, securitatea și apărarea se iau încă la nivel național. De aceea, parlamentele naționale au întotdeauna ultimul cuvânt de spus pe această temă. Dar ei au ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește contribuția națională, care, de fapt, noi constatăm că în ultima vreme devine o cooperare multinațională care combină aspecte civile și militare și deci, în consecință, punctul lor de vedere este prea restrâns, prea limitat, uh, comparativ cu al nostru, care este prin definiție mai extins, mai larg. Deci poate că ar trebui să ținem seama de această distinție și de, uh, să ținem seama și de realitate. Cred că aceasta ar trebui să fie baza pe care vom construi abordarea noastră și propunerea făcută de domnul Duff este foarte bine gândită. Singurul element suplimentar pe care aș dori să-l adaug este că trebuie să ținem seama și de necesitatea de a avea o, o oarecare formă de consultare ad hoc, pentru că în situații de criză Ehm, de asta vom avea nevoie cel mai mult și asta ar risca să pună probleme în caz de uh, absență un astfel de, astfel de structuri ad hoc. Mulțumesc, domnule Pascu. Și acum are cuvântul doamna Nicolai, două minute. Că părerea mea este că trebuie să respectăm uh, și litera tratatului, dar și spiritului și mă întorc la articolul 9 despre care am vorbit în comisie. Uh, care prevede foarte clar că acest proces trebuie făcut în consultare cu parlamentele naționale. Deci este o decizie pe care parțial o putem lua noi aici, dar este obligatoriu a fi negociată cu parlamentele naționale care au partea lor de contribuție, chiar dacă vorbim în momentul de față prin cooperare și înțelegem să privilegiem uh, uh, partea de uh, cooperare civilo-militară. Uh, uh, eu cred că ar trebui să avem un draft mult mai complet, pornind de la propunerile lui Andrew, uh, încercând varianta a treia, dar care să acopere și o serie de chestiuni care uh, pot interveni, aceste consultări ad hoc, și uh, cu, să trebuiască să organizăm rapid o întâlnire cu parlamentele naționale care să ia o decizie, pentru că această senzitivitate a lor, uh, pornită dintr-o mai uh, formală înțelegere a tratatului îi conduce pe foarte mulți la ideea că decizia le aparține exclusiv. Or, uh, Parlamentul European va trebui să-și promoveze competențele într-o deplină conlucrare cu parlamentele naționale pentru eficiența politicii în general. Și cred că este și momentul să uh, Uh, mulțumim cu, pentru declarația pe care Consiliul fostei uh, adunări a făcut-o și să luăm act de chestiunile uh, de natură socială, care sigur vor fi viabile în 2011. Grazie onorevole Nicolai. La parola al... Mulțumesc, Nicolai. Și acum are cuvântul domnul Galtieri, două minute. Mulțumesc și eu apreciez foarte mult uh, documentul uh, colegului nostru Andrew Duff, care, după părerea mea, împreună cu întreaga discuție, de fapt, lămurește, să spunem, o chestiune esențială la nivel instituțional. Și anume, e vorba de un proces decizional la nivel interguvernamental, la nivel de PESC și politică de, de securitate și apărare. Deci e vorba de controlul parlamentar, firește. Două sunt două chestiuni distincte, însă. Și uh, e vorba de rolul alocat Parlamentului European la articolul 36 și mai există de asemenea și rolul mult mai proeminent în ceea ce privește controlul bugetar al emisiunilor civile în cadrul PESC. De aceea, din toate aceste motive, însă și din considerente economice, este foarte clar că varianta propusă de Senatul francez nu poate fi pusă în practică. Din punctul meu de vedere, sunt și eu de acord colegii noștri că trebuie să conlucrăm pe varianta 3 și să fim conștienți și dați-mi voie să subliniez aici un lucru foarte important pe care l-a amintit colegul Severin. Uh, trebuie să uh, protejăm, să susținem acest aspect important al Uniunii Europene, Occidentale și anume faptul că acea organizație participau și alte țări. Și cred că, la modul concret, nu trebuie să luăm de bună că articolul 10 din primul proto protocol duce neapărat la varianta B. Cu alte cuvinte, varianta B nu este neapărat uh, cea a unui cozac itinerant, ci pur și simplu este uh, în baza unei dintre variantele de la ce s-ar putea face, să spunem, o evaluare, să vedem dacă se pot introduce elemente mai ample care să facă legătura și cu acest model pe care l-a propus colegul nostru DAF cu acea CODAC specializată. Cred că există și o marjă de manevră fără pur și simplu să uh, depășim această cerere de bază, care de fapt este o muncă a tuturor parlamentelor uh, care are loc la Bruxelles cu ajutorul secretariatului și nu se stabilește neapărat aici, nu neapărat în baza unei uh, ipoteze a unui cozac itinerant. Varianta C merită să fie aprofundată și merită să fie avută în vedere pentru a se ține cont și de eventuale obiecții pe care le-ar putea prezenta parlamentele naționale. Mulțumesc foarte mult, domnule Gualtieri. Încheie dezbaterea acum cu președintele acestei reuniuni, chiar dacă este și în același timp președinte al Comisiei de Securitate și Apărare, domnul Danjon. Vă mulțumesc, domnule președinte. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Cred că, și de fapt eu la cunoștință cu mulțumire, că am ajuns la un consens în sensul că varianta C din documentul domnului Daf este varianta de lucru pe care să o mai rafinăm și pe care să o definitivăm în ceea ce privește formatul de participare. Este asemenea o chestiune extrem de importantă pentru colegii noștri din anora parlamentară, din Europa Occidentală, mă refer și la țările terțe, și vă atrag atenția în acest sens că în acest moment avem 24 de țări terțe în operațiune PESC-PESA, 24 de țări care sunt reprezentate în anora parlamentară a Uniunii Europei Occidentale, ceea ce creează o problemă pentru că toată lumea are dreptul legitim ca la un moment dat sau altul, în baza frecvenței reuniunilor și de acest punct de vedere Chiar cred că o reuniune semestrială este totuși de bun simț. În orice caz, e vorba de o dificultate logistică, uh, pentru că e foarte greu să convoci atâtea persoane la un interval regulat din uh, Parlamentul Național, vă dați seama cât de greu ne organizăm de pentru propriile sesiuni, da, păi să te apuci acum să inviți o dată pe semestru pe toți. Bun, dacă este cazul, cine știe, dacă ești o criză, se poate chiar convoca o reuniune în format redus, însă vă dați și noastră seama că de îndată ce ne vom întâlni o dată pe semestru, ne vom referi la toate chestiunile pe PESA sau în orice caz la cele mai importante. Dar avem întotdeauna 12-15 țări terțe care participă și trebuie să analizăm această chestiune cu foarte mare atenție. Doresc de asemenea să mă alătur temerilor uh, care au fost exprimate domnul Pașcu și domnul Severin ceea ce m-a frapat pe mine în dezbaterea care a avut loc în Senatul francez a fost ignoranța de care dau dovadă mulți dintre colegii din Parlamentele Naționale în legătură cu operațiunile PESA și PESC și ce se întâmplă și accentul pus pe operațiunile militare care de fapt țin strict de acțiunile militare care au nevoie de girul guvernelor naționale vine de bugetele care sunt alocate. Totuși, din cele 13 misiuni ale Uniunii Europene aflate în curs, numai 3 sunt operațiuni caracter militar, 10 sunt operațiuni civile. Cele mai importante dintre acestea sunt uh, unic din Georgia, uh, uh, um, operațiunea din Georgia, din Kosovo și așa mai departe. Cred că avem obligația să ne informăm corect colegii din Parlamentele Naționale în legătură cu miza existentă acolo și cât de important este ca Parlamentul European să facă parte din această monitorizare a operațiunilor, pentru că uh, nu e vorba numai de operațiuni strict militare. Iată, deci, uh, de ce trebuie să ținem cont. Aș propune ca alături de Andrew Duff uh, să punem pe picioare un grup de lucru informal care mă rog, pentru fiecare dintre coordonatori ar putea, în cadrul AFET, să desemneze eventual o persoană care să se ocupe, astfel încât să reușim să ne întâlnim ușor, să există operativitate, să există rapiditate, astfel încât să oferim deja președintelui Buzek câteva indicații în legătură cu variantele noastre și apoi să putem să informăm pe colegii din Parlamentele Naționale, iar la sfârșitul acestor prime reuniuni să reușim aici, noi între noi, deja să avem un proces de reflexie cu colegii din diferite comisii din Parlamentele Naționale. Bine, mi sembra <clears throat> că con il... Ah, prego, onorevole. Vă rog, domnule, da, vă rog. rog. Yeah. Um, um, I... Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus uh, domnul președinte Danjean în ceea ce privește grupul care va avea întâlnire cu Parlamentele Naționale joi dimineața și președintele Bujec va fi de față, va fi discutat într-un raport rezultatul acestei discuții și vom merge mai departe cât se poate de repede pentru a um, ajunge să fim operaționali în acel stadiu. Mulțumesc! Ultimii. Bine, cu aceste ultime două intervenții și în mod deosebit cea colegii noastre care se copreședin, domnul Danja, au uh, sintetizat cât se poate de bine rezultatul acestei reuniuni și mă bucur să văd cât de concret a fost și mă bucur de asemenea și să constat capacitatea de sinteză care s-a constat în intervenții